Acum la planul de lucru. Proiectul de ordine de zi definitiv, uh, care a fost decis pe 19 ianuarie de conferința președinților, se află în fața dumneavoastră. Se dorește să se ia cuvântul referitor la ordinea de zi? Doresc să fac câteva comunicări. În primul rând, dezbaterea referitoare la concluziile uh, întâlnirii informale a Consiliului European uh, ianuarie 2012 va avea loc de la 15 și 10 la 16.40. În ora de întrebări cu uh, doamna vicepreședinte a Comisiei, înaltul reprezentant, doamna Ashton, se va desfășura în intervalul de timp 16.40-17.40. Următoarele dezbateri încep uh, de la ora 17.40. Dezbaterea referitoare la raportul Iturgais Angulo sper că am pronunțat corect, referitoare la aplicarea directivei privind managementul deșeurilor, va fi amânată pentru joi. În ceea ce privește joi, uh, întrebările orale privind fezabilitatea, introducere uh, obligațiunilor de stabilitate este amânată și înlocuită de raportul Iturgais Angulo după o prezentare scurtă a, rapor a raportului Nicolai uh, referitor la situația femeilor în război, urmează o prezentare a raportului Regner privind uh, transferul de locuri din companii transfrontalier. De asemenea, rezoluția înaintată de către Envi, conform regulii 88, va fi preluată în ora de vot în mod direct. Aș vrea să știu dacă este cineva împotrivă. Observ că toată lumea este de acord, cu mult entuziasm, astfel încât uh, planul nostru de lucru este adoptat ca atare. Și trecem acum la declarațiile Consiliului European și ale Comisiei referitoare la concluziile